Good morning, uh, everyone, colleagues. It's 9:15 sharp and uh, Bună ziua, dragi colegi, este ora 9 și un sfert. Vă propun să începem, încă nu avem vorum, dar cât timp fac uh, anunțurile obișnuite și adoptăm ordinea de zi, sper că toți ceilalți colegi ni se vor alătura ca să putem să avem vorum pentru voturi. Dacă nu sunt comentarii, Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi, deci considerăm că este adoptată, nu văd niciun fel de obiecții sau comentarii. Punctul numărul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile obișnuite. Întâlnirea de astăzi este difuzată pe internet, avem interpretare în engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, română, portugheză, cehă și polonă. Ca de obicei, aș vrea să mulțumesc interpreților anticipat pentru faptul că ne ajută și vă rog să nu uitați că se bazează pe calitatea conexiunii, uh, a calității imaginii video și a sunetului. Vă rog frumos să vorbiți într-una dintre limbile pentru care interpretarea este disponibilă, vi se recomandă să vorbiți în mod uh, normal, la un ritm uh, obișnuit, ca să uh, puteți să ușurați munca interpreților. Numărul 3 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui în ceea ce privește hotărârile coordonatorilor de pe 10 septembrie 2020, Acestea au fost comunicate tuturor membrilor ITRE pe e-mail în urmă cu câteva zile, pe 26 septembrie mai precis. Punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal uh, a următoarelor ședințe de pe 8-12 iunie, 16 iunie, 16 iulie, 1 septembrie și 7 septembrie 2020. Avem vorum, întreabă președintele. Ok, anyway, before... Uh... Înainte de a îi aștepta pe colegii care ne se vor alătura și de a trece la vot, dați-mi voie să vă prezint punctele de la 5 până la 7, cele trei voturi de astăzi. Ar trebui să votăm în ceea ce privește um, facilitatea pentru împrumuturi uh, adresate sectorului public din cadrul mecanismului tranziției juste, pentru stabilirea programului Investiu și pentru bugetul general al UE pentru anul financiar 2021. Atunci când vom avea quorum, vom trece la vot. Vă rog să nu uitați că doar membrii a căror nume au fost comunicate în atenția secretariatului uh, anticipat de către grupurile politice au dreptul să voteze. Celelalte voturi nu vor fi luate în considerare. Membrii au primit ieri un e-mail din partea secretariatului cu buletinele de vot și cu instrucțiunile de vot. Vă rog frumos să completați uh, aceste buletine pentru toate amendamentele din listă, după deschiderea votului trebuie să îl completați, să îl tipăriți, să semnați, să, să scanați sau să faceți o poză acestui vot pe hârtie. Puteți să semnați și electronic pe ecran cu stiletul și apoi versiunea semnată trebuie trimisă pe e-mail la adresa pe care o știți cu toții, e vorba uh, de adresa secretariatului, iar e mail trebuie să plece de la adresa dumneavoastră oficială de la uh, Parlament. Membrii care sunt prezenți în sală și inclusiv și în listele furnizate de grupurile politice pot să completeze uh, acest formular aici și să îl mâneze secretariatului. Acum avem quorum. Cel puțin un sfert dintre membrii comisiei, deci cel puțin 20 de colegi sunt prezenți în sală sau uh, online. Declar votul deschis. Primiți imediat e de la secretariat care vă cere să votați. Voturile sunt deschise până la 11.30 și vom ține cont doar de acele formulare uh, de vot care au fost primite înainte de 11.30. După amiază, de la orele 15, veți primi o comunicare cu rezultatul votului. Votul final în ceea ce privește avizul uh, uh, pentru uh, facilitatea de împrumut și pentru bugetul general vor fi des, va fi deschis la orele 15 și 10 și va fi închis la 16.30. Dacă ambele compromisuri sunt respinse, uh, atunci votul pe amendamentele relevante va fi deschis înainte de votul final, iar ora va fi comunicată pe e-mail. Dragi colegi, vă rog frumos să, să votați. Trecem acum la principalul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Bineînțeles, voturile sunt foarte importante, dar astăzi avem un musafir special, domnul Thierry Breton, un comisar deosebit de activ și care a participat și va veni și pe viitor la întâlniri cu membrii Comisiei ITRE și la schimburi de opinii pentru a ne comunica principalele inițiative pe care Comisia Europeană le ia în deopște acele inițiative pentru care dumnealui este responsabil. Deci îi urez bun venit domnului Thierry Breton, care este comisarul pentru piața internă și îi mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru participarea astăzi. Știm cu toții că portofoliul domnului Breton este destul de extins, dar în dezbaterea de astăzi vom vorbi despre inițiativele comisiei în sectorul uh, ICT. Transformarea digitală este una dintre uh, direcțiile strategice pentru următorii ani. Este o prioritate uh, um, emblematică pentru această comisie, o prioritate pe care o împărtășește și Parlamentul European, așa cum am spus de numărate ori. Comisia a prezentat deja trei comunicări uh, și am avut ocazia să le discutăm cu domnul comisar Breton la vremea respectivă în ceea ce privește uh, mm, inteligența artificială, datele și uh, ciber, uh, securitatea cibernetică, identificarea electronică, roaming și guvernanța datelor. Vom avea o oră și jumătate pentru acest schimb de vederi. Uh, ca de obicei, vom avea două runde de întrebări și răspunsuri. În prima rundă vor lua cuvântul coordonatorii și reprezentanții grupurilor politice. În cea de-a doua rundă vom avea intervenții a 23 de membri ITRE care deja uh, s-au manifestat și numele lor se află pe listele trimise de grupurile politice. Domnul Breton va fi primul care va lua cuvântul și apoi vom uh, trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rog frumos să nu vă depășiți timpul alocat, astfel încât toți colegii să aibă ocazia să ia cuvântul și să interacționeze cu domnul comisar Breton. Acum aș vrea să îl invit pe domnul comisar Thierry Breton să ia cuvântul pentru prima sa intervenție de 10 minute ca să ne explice principalele inițiative pe care Comisia Europeană le-a pregătit și care vor fi uh, prezentate în curând din uh, sectorul UCT. Domnule comisar, dacă sunteți uh, conectat, uh, vă mulțumesc încă o dată pentru uh, că participați la ședința noastră și vă dau cuvântul.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 a little bit earlier than the scheduled. Uh, e adevărat că e cam de vreme. În mod normal uh, am comunicat orele 9 și jumătate și am început la 9 și un sfert fix. Am putea să așteptăm câteva minute. Anyway, colleagues will have a lot of... Uh, Oricum, dragi colegi, uh, sunt multe inițiative în acest domeniu. Am avut un uh, apel cu dreptul general Viola prin videoconferință săptămâna trecută și știu că încă se discută în profunzime despre aceste inițiative și la reuniunea um, președințelor de uh, comisii uh, vom avea prezența uh, directorilor adjunți de la comisie care vor veni să ne facă prezentări, de asemenea și doamna comisar Vestager care va prezenta principalele inițiative, știind că este vorba despre o prioritate strategică, la fel ca și transformarea continentului nostru în temeiul noului acord ecologic. Vom avea multe de făcut pe tema acestor uh, uh trei uh, comunicări. Știu că nu toate comisiile sunt mulțumite din cauza suprapunerii competențelor, dar vom vedea care va fi viitorul acestor uh, dosare legislative, pentru că ne dorim să asigurăm rolul de lider pentru multe sau cel puțin majoritatea inițiativelor legislative care uh, vor uh, ajunge în atenția noastră. Întrerup acum uh, preț de câteva minute așteptând ca domnul comisar uh, să fie gata să ia cuvântul. We are calling the commissioner now from our technical side. Uh, he will be at 9, uh, 9.30. Uh. Probabil că va fi uh, conectat la 9 și jumătate Tocmai asta mi-a scris uh, uh, șeful uh, cabinetului. Oh, monsieur comisar, Domnule comisar, fiți binevenit. Vă rog, mulțumesc încă o dată pentru participare. Abia așteptăm să ascultăm inițiativele atât de importante. Vă dau cuvântul și apoi vor fi intervenții din partea membrilor comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Cristian, mulțumesc că m-ați invitat uh, să particip la întâlnirea uh, de astăzi a Comisiei I3. Este foarte important să uh, facem un schimb de vedere astăzi pentru că lunile următoare vor fi cruciale, având în vedere criza prin care trecem, dar de asemenea ca să pregătim viitorul Uniunii Europene. Parlamentul și mai ales Comisia dumneavoastră în ceea ce mă privește, evident că vor juca un rol hotărător în deciziile care se pregătesc pe importanța digitalului, în ceea ce privește redresarea economică și inițiativele legislative pe care Comisia le va prezenta până la sfârșitul anului. Mai întâi aș vrea să revin asupra trei puncte. În primul rând, redresarea economică. Vreau să spun că acordul care s-a găsit la Consiliul European uh, luni, dar știți și dumneavoastră, domnule președinte și doamnelor și domnilor deputați, acest acord este de-a dreptul istoric. Este pentru prima oară când principiul neîndatoririi um, principiul îndatoririi comune și partajate în sfârșit a fost acceptat. Știți foarte bine că acest rezultat nu era de la sine înțeles, toată lumea este conștientă de acest lucru. În urmă cu câțiva ani sau chiar în urmă cu câteva luni, eu uh, însumi pot să spun acest lucru, iar cei care consideră că am fi putut să fim mai ambițioși în ce privește vocația paneuropeană a planului de redresare, da, cred că au dreptate, dar am să revin. Prioritățile strategice au fost bine luate în considerare, ca de exemplu investițiile în domeniul digital. Avem 28 uh, până la 30%. E important ca statul să investească pe viitor, dar de asemenea această capacitate de a investi în întreprinderi ca să avem autonomia strategică a Uniunii Europene. Știți, această faimoasă, această a cincea fereastră de investiții. Trebuie să insistăm pentru că acest principiu de intervenție să fie confirmat și contez, dacă îmi dați voie, pe dumneavoastră negocierile care vor fi lansate, pentru că acest tip de investiții în Invest EU sunt indispensabile pentru IMM-urile noastre, care știți foarte bine că suferă în mod deosebit uh, și um, din cauza crizei și nu numai, mai ales că această criză încă se prelungește. E adevărat însă că trebuie să le mișcăm repede, cred că viteza va fi cheie ca să putem să protejăm și să redresăm, uh, să relansăm economia noastră. Statele membre știți că fiecare își pregătește planul de relansare economică, le așteptăm până la mijlocul lunii octombrie. Eu sunt în contact bilateral cu majoritatea mișilor de economie și de industrie, eu personal, ca să mă asigur că toate um, elementele și toate obiectivele sunt incluse în acest, uh, aceste planuri de redresare economică câteva puncte la care trebuie să vă gândiți. În toate planurile naționale va exista un element de solidaritate europeană și îndatorirea comună și, tot, și evident un element paneuropean. Reamintesc că nu este ceva de la sine înțeles. Unele state pot să spună că uh, în fiecare plan de redresare va exista o contribuție europeană automată. Nu, nu este niciun fel de automatism, trebuie să fie întrunită o serie întreagă de criterii, de uh, uh, nevoi specifice și acceptate. Și apoi, în ceea ce privește contribuția europeană, aceasta, bineînțeles, că va fi o contribuție care va fi făcută într-un mod progresiv, una, unu, două sau trei pachete de sprijin financiar, Probabil că din momentul în care uh, planurile de redresare vor fi acceptate, uh, aceste sprijinuri vor putea fi acordate, dar trebuie să le amintim statelor membre că nu există o declanșare automată a um, acordării acestor sprijinuri financiare. De aceea este foarte important să ajutăm statele membre pentru că aceste planuri să fie conforme cu așteptările Comisiei și ale Parlamentului. Reamintesc uh, de asemenea principalii parametri, un minim de 37% din uh, aceste planuri care vor fi trimise comisiei, care vor permite o rambursare Uh, și acești, um, este vorba despre uh, un procent alocat transformării ecologice și apoi cel puțin 20% pentru economia digitală, care va garanta competitivitatea de mâine și care a fost uh, a devenit cu atât mai necesară din cauza crizei. În ceea ce privește planurile de redresare, eu aș vrea să vorbesc mai ales despre transformarea digitală și locul pe care îl joacă partea de digitalizare în toate sectoarele și rolul pe care trebuie noi să îl jucăm. Știți foarte bine, președinta von der Leyen a făcut niște anunțuri importante în discursul despre starea Uniunii, a vorbit mai ales despre acest deceniu al uh, digitalizării, uh, acest deceniu care începe și care va defini locul nostru pe scena mondială, pentru că știm ce rol va juca economia digitală în acest sens. Obiectivul meu, obiectivul meu este ca continentul nostru să fie cel mai conectat, să poate să profite de economia datelor. Știți că este o miză majoră pentru crearea de um, plus valoare și de locuri de muncă. Opinia publică este conștientă de aceste mize și în plus trebuie ca această economie să fie mai lizibilă și mai atractivă. Cum putem să investim ca să fim uh, atractivi, să fim o piață atractivă? Vă reamintesc de uh, conectivitate și de tehnologiile cheie. Câteva cuvinte despre conectivitate. Trebuie să punem capăt acestor zone uh, albe în Europa. Am văzut în timpul pandemiei, mai ales atunci când era un lockdown generalizat, unii aveau acces la toate rețelele care le permiteau să continue să trăiască și să muncească să aibă o viață socială, să se amuze și să învețe. Copiilor au putut să urmărească cursuri online și alții nu aveau acces, deci această diferență și această distorsionare este absolut inacceptabilă pe un continent ca al nostru, deci trebuie neapărat să avem conectivitate pentru toată lumea. Trebuie de asemenea să profităm de 5G, de fibra optică, dar în același timp să ne gândim la soluțiile spațiale, ca de exemplu rețeaua de sateliți care să ne permite să oferim oamenilor de pe întregul continent să se conecteze și să fie în plus conexiuni securizate și să folosim de criptologia cuantică, așa cum este, ar trebui să fie cazul pentru comunicările sensibile. Trebuie să trecem la viteza superioară, să furnizăm întreprinderilor ca și cetățenilor servicii publice digitale de calitate și în același timp să garantăm suveranitatea digitală care este condiționată în prezent de uh, incapacitatea noastră în Europa de a stăpâni anumite tehnologii cheie, uh, puterea de calcul uh, datorită inteligenței artificiale prin evoluția digitală dacă nu stăpânim datele și puterea de calcul de calcul și dacă reușim să nu mai depindem de terți și dacă suntem siguri că tot ceea ce permite funcționarea acestei puteri de calcul nu apar uh, riscuri uh, uh, ascunse, doar așa Europa va putea să fie suverană. E adevărat că acum suntem în topul 5, dar este nevoie de eforturi suplimentare. În plus, o dezvoltare a um, unor rețele securizate care să permită întreprinderilor din Europa să nu aibă de ascultat decât legislației uh, europene, deci dezvoltare adecvată a infrastructurii și dezvoltarea capacității, cum am spus. Dacă vrem cu adevărat să ne diferențiem, să fim mai buni, reamintesc acești, această cifră de 20%, minim 20% din planurile de redresare uh, Um, acordate investițiilor în economia digitală. Asta înseamnă mai multe miliarde de euro care trebuie investiți în toate aceste uh, proiecte. Trebuie să avem o abordare coordonată pentru toate instrumentele care sunt la dispoziția noastră, începând cu Orizont Europa. Știu că este un element cheie și uh, știu că este foarte drag lui uh, Cristian. În ceea ce privește planul de reglementare, un ultim punct pe care vreau să-l amintesc, dimensiunea de reglementare, vom avea aici o nouă dezbatere mai mult ca sigur, în ceea ce privește datele. Nu putem să ratăm uh, uh întâlnirea cu uh, sectorul uh, uh, datelor, avem tot ce ne trebuie, cadrul reglementar, tehnologia, industria și voința politică. Ce ne lipsește sunt aceste reguli clare. De acum până la sfârșitul anului vom propune mai multe acte, mai întâi uh, uh, actul legislativ în ceea ce privește datele, o nouă structură a gestionării datelor în spațiul personal și industrial, astfel încât să existe o alternativă europeană față de marile platforme uh, a căror proprietari uh, nu sunt în Europa și astfel vom avea proprietate europeană a datelor, vom avea o, solida- um, o gestionare a datelor mult mai solidă care să sperăm că va apare în Europa. Vom avea un sector european al gestionării datelor. Vrem să facilităm uh, uh Uh, accesul la statistici, la datele uh, spațiale pentru industria europeană. Aceasta ar fi prima etapă să avem această prezentare a Data Act În ceea ce privește securitatea cibernetică, trebuie să muncim mai mult. Am muncit și cu colegul Spineas ca să creăm uh, un scut european de protecția datelor, astfel încât să avem reguli mai armonizate pentru întreprinderi furnizând servicii esențiale pe piața internă și apoi știți foarte bine uh, această unitate comună de protecție care va fi anunțată în curând și sper firește că se va ajunge la un acord rapid și ambițios între Parlament și Consiliul în ceea ce privește faimosul centru de uh, competență cibernetică. Câteva cuvinte în acest sens, un domeniu foarte important care în acest fel ne-ar permite să reglementăm activitatea platformelor active în sectorul digital, Aici uh, sunt cât se poate de hotărât, cred că și Parlamentul e la fel de decis. Lucrăm cât se poate de precis. Trebuie să avem la, instrument, la dispoziție instrumente de reglementare adecvate pentru a putea controla, pentru a putea supraveghea. Vorbim de platforme imense care, dacă e să facem uh, o analogie cu sectorul bancar, uh, putem vorbi de un too big to fail, de asemenea, sunt prea mari pentru a le putea ignora, așa că trebuie să controlăm uh, acești actori care sunt ce mai mult decât simpli furnizori de servicii. Trebuie ca aceștia să accepte și să se adapteze la regulile noastre de pe piața muncii. În ceea ce privește inițiativele, în ce privește inteligența artificială, Aplicațiile digitale trebuie să le putem pune la dispoziție cetățenilor un sistem alternativ de identificare pe platforme. Lucrăm de asemenea la uh, un nou regulament menit să, să întărească actualele dispoziții ale directivei privind roamingul. În cele din urmă, domnule președinte, pentru a, înche, pentru a încheia, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, vom uh, aborda proiecte industriale concrete, inițiative legislative fundamentale pentru viitorul Uniunii și cu siguranță dorim uh, să lucrăm, uh, să colaborăm cât se poate de strâns cu dumneavoastră pentru aceste proiecte atât de importante mai ales gândindu-ne la directiva privind comerțul electronic, ultima directivă care reglementează serviciile informaționale, care datează de acum 20 de ani, cred că a venit vremea să ne gândim, să ne orientăm spre viitor și să venim cu o propunere care să îi permită continentului nostru să se afirme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră și pentru că ne-ați prezentat cele mai bune inițiative Vă felicit pentru aceste inițiative și pentru activitatea pe care dumneavoastră și Comisia Europeană realizați la acest capitol. Bineînțeles, Parlamentul urmărește dosarele legislative, dar nu numai, și comunicările pentru... și vom uh, lucra cot la cot cu dumneavoastră pentru a vă da părerea noastră și contribuția noastră în toate aceste domenii. Încep acum cu prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor. Și încep cu domnul Cristian Eller, de la PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. Având în vedere spiritul meu practic uh, german, am trei întrebări combinate care vizează, pe de o parte, reglementarea datelor și, pe de altă parte, politica industrială. Cred că ideea dumneavoastră referitoare la ecosisteme e foarte bună, mai ales ecosistemul datelor din industria IT. Prima întrebare ar fi următoarea. Care e, după părerea dumneavoastră, valoarea la nivelul societăților a datelor în ce privește, de asemenea, asigurarea protecției suveranității datelor în economia globală? care ar fi misiunea menită să meargă pe lună, să spun așa? O a doua revoluție a datelor? Ce considerați că este pentru noi principala misiune în următorii cinci ani? În al doilea rând, este cât se poate declar că există multă concurență în ce privește sectorul industrial european și se recunoaște valoarea cercetării și ingineriei în Europa, care însă sunt, după părerea dumneavoastră, acele competențe necesare pentru a dezvolta mai bine, de pildă, șofatul autonom, um, vehicule autonome, echipamentul aferent um, în ce privește dezvoltarea de produse. Cred că ar trebui de asemenea, cred că ne vom vedea nevoiți să colaborăm cu actori străini și cum putem face acest lucru fără a pierde autonomia digitală a industriei europene. În primul rând, așadar, misiunea. În al doilea rând, poate ceva mai concret, mai practic, cum să apărăm suveranitatea digitală a industriei europene și, în al treilea rând, pe viitor, de ce avem nevoie mai ales având în vedere peisajul ecosistemelor industriale pe care le-ați uh, descris, gândindu-ne un pic la produsele care vor fi necesare pentru această a doua revoluție industrială, pe baza datelor industriale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Eller. Dau acum cuvântul domnului Danica, coordonator pentru ISID. Bună ziua, domnule comisar. Mă bucur să vă revăd. Am să vorbesc în limba română. Și dori, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că ați făcut o prezentare foarte bună și pe care o salut uh, privind modul în care această industrie atât de necesară în Uniunea Europeană, industria de uh, ICT, uh, se află în acest moment și care sunt provocările pe care le are în față. Și de asemenea, privind următoarele propuneri legislative pe care le vom avea în domeniul digital. Uh, aș dori ca să, uh, să vă întreb câteva lucruri. În primul rând, în domeniul uh, inteligenței artificiale ați văzut că în Parlament deja există o comisie specială și Vom acorda o atenție deosebită acestui domeniu, de la fel și în Comisia de Specialitate, în Comisia noastră ITRE. Și aș vrea să vă întreb care sunt uh, măsurile pe care le, uh, prevedeți, le aveți în vedere pentru ca să ne asigurăm că uh, excelența și mai ales partea de încredere în inteligența artificială vor fi respectate în acord, în acord și cu white paper-ul pe care îl avem în acest domeniu. Și uh, o a doua chestiune pe care aș vrea să vă, să vă întreb uh, uh, este referitoare la partea de bandă largă. Pandemia ați văzut că a dus la o creștere spectaculoasă a numărului de conexiuni online. Fie că vorbim de partea de școală, foarte multe școli, inclusiv în România, își desfășoară activitatea online și, din păcate, conectivitatea și accesul la conexiuni este ori de foarte slabă calitate în multe locuri, ori pur și simplu de multe ori chiar nu există. Din păcate, rețelele de telefonie mobilă nu fac față și nu au fost niciodată gândite sau proiectate pentru asemenea cerere, iar acest lucru afectează în mod deosebit și zona de uh, întreprinderi mici și mijlocii, de uh, firme care își desfășoară activitatea și întrebarea mea este uh, dacă aveți un plan pentru ca să putem asigura o creștere a numărului de uh, Uh, conexiuni de internet de bandă largă, în special în locațiile care sunt uh, izolate, sunt îndepărtate și acolo unde există un număr important uh, de elevi care au nevoie de conexiuni pentru a-și desfășura lecțiile online atunci când se află într-un scenariu roșu sau galben, Uh, și să și pentru întreprinderi, pentru că acestea să nu fie dezavantajate din punct de vedere al competitivității, doar pentru că nu au posibilitatea să aibă un acces la internet. Și a treia chestie este cu da- bazele de date. Am văzut declarația dumneavoastră pe care o salut că datele cetățenilor europeni trebuie să rămână în Uniunea Europeană și aș vrea să vă asigur nu numai de sprijinul meu și al Parlamentului European, dar v-aș ruga să vă și mai acele măsuri concrete pentru că utilizarea datelor și accesul uh, la datele pe care le au uh, cetățenii Uniunea Europeană trebuie să fie, este un bun al Uniunii Europene, așa cum a spus și dumneavoastră de multe ori, și el trebuie și reglementat și trebuie să ne asigurăm că acest, uh, acest beneficiu se regăsește pentru toți cetățenii Uniunii europene. Vă mulțumesc, domnule comisar, și aștept cu nerăbdare și răspunsurile dumneavoastră și vă asigur de tot sprijinul nostru. Mulțumesc mult, domnule. next... Mul mulțumesc mult. Grotius, on behalf of Renew. Yes, good morning. Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Breton, pentru prezentarea mm, pachetului dumneavoastră legislativ. Îl salutăm mulți colegi au salutat programul tău nostru de lucruri pe care l-au adus în discuție. Am, am să încerc însă să mă concentrez pe alte subiecte care deocamdată nu au fost abordate și care merită atenție, după părerea mea, așa nume stabilirea unor standarde. Poate că nu e subiectul cel mai sexy așa de dimineață, dar se referă la cum putem influența tehnologiile de generație viitoare, de la inteligența artificială la tehnologia de cloud, big data. Apar tehnologii noi, precum 6G și deciziile luate referitoare la standardele care se vor aplica pot avea repercusiuni la nivel economic și vor afecta arhitectura autonomiei noastre digitale. În ceea ce privește întreprinderile, uh, am, am discutat cu ele, am discutat cu cetățenii și foarte multă lume îmi spune în ce privește standardele, mai ales eh, când vine vorba de tehnologia 6G, asistăm la o invazie din partea Chinei. Documentele, lucrările științifice din partea companiilor eh, din China au inundat piața practic. Face parte din strategia China 2035. Chinezii capătă un rol tot mai proeminent în ceea ce privește organismele de stabilire a standardelor, fie că e organisme civile de dezvoltare sau de standarde în aviație, de pildă. În Africa, de pildă, aproape întotdeauna vedem prezența chineză. Dacă vrem să ne păstrăm libertatea, stabilitatea și avantajele, cred că trebuie să intervenim în ce privește standardele, mai ales mână în mână cu sectorul privat punând în aplicare de asemenea programe guvernamentale, dar mă gândesc mai ales la sectorul privat. Întreprinderile noastre uh, respectă standarde și au standarde pe lângă cele stabilite de guvern. Când vine vorba de 6G, de pildă, în uh, cooperare cu țări liberale precum SUA, Japonia, Australia, Marea Britanie sau Canada, și cu sectoarele lor private, cred că putem eh, contracara actuala tendință pe care o vedem din partea Chinei și cred că în interesul nostru, al tuturor, ca Partidul Comunist Chinez să nu stabilească standarde la nivel mondial. Și e nevoie poate de o coaliție globală în acest sens pentru a apăra valorile noastre. Întrebarea mea este dacă ați identificat ehm, semnale asemănătoare din eh, partea Chinei în ceea ce privește stabilirea standardelor pentru sectorul lor privat. Sunteți de acord că stabilirea unor standarde ne poate influența libertatea și valorile? Sunteți de acord că trebuie să venim cu un răspuns european? Și poate un standard uh, poate o strategie europeană 2035 în ce privește standardele ne poate ajuta să ne conturăm strategia și autonomia așa cum dorim. Mulțumesc și mult noroc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grotius. Urmează acum în numele grupului ID doamna Elena Liții. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, domnule comisar, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Profit de această ocazie pentru a atrage atenția asupra unor subiecte deocamdată nerezolvate și la care așteptăm încă răspuns de multă vreme. Comisia și-a stabilit obiectivul de a crea o suveranitate digitală europeană, cu obiectivul de a căpăta mai mult control în ceea ce privește datele cetățenilor europeni. E un subiect delicat, deoarece informațiile sensibile sunt gestionate la nivel național. Credeți într-adevăr că există o cerere din partea statelor membre sau pentru a recurge la cuvintele domnului Eller ale întreprinderilor europene pentru a crea o partajare a datelor? Ne puteți eh, spune cum eh, se va combina această strategie cu sistemele naționale? Credem că e nevoie să facem un proces de reflexie, mai ales în ceea ce privește posibilele consecințe ale acestor decizii. Sectorul digital creează de altfel o nouă lume a datelor care trebuie gestionate și trebuie guvernate și nu pot fi sustrase controlului național pentru a fi direct supuse controlului european. Iată de ce credem că suveranitatea tehnologică digitală europeană trebuie definită, organizată și limitată la anumite domenii, explicând clar care sunt relațiile între nivelul european și nivelul național. În plus, acceptând importanța digitalizării în multe sectoare industriale, țesutul economic și social al multor țări, precum Italia, de pildă, e alcătuit din întreprinderi mici și mijlocii. Nu credeți oare că această cerere obsesivă de a digitaliza totul ar putea provoca daune întreprinderilor istorice, ducând la pierderi de locuri de muncă, impunând un model digital ale cărui consecințe încă nu le cunoaștem ținând cont uh, că sunt raportor din umbră pentru programul de cercetare Orizont uh, Europa, sunt dezamăgită de reducerile pe care le-a suferit programul față de solicitările Parlamentului. Nu credeți că prin aceste tăieri și blocul um, referitor la industrie și spațiu va fi sacrificat? Cum credeți că puteți crește competitivitatea în sectorul digital uh, tăind tocmai programele de cercetare? și îmi veți spune care sunt uh, fondurile care vor fi alocate pe viitor. Puteți oare anticipa consecințele dacă din aceste parteneriate la care ne gândim intră și întreprinderile multinaționale chineze sau americane? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Liții! Urmează acum în numele verzilor domnul Damian Buselager. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Eu uh, am uh, promovat uh, o cotă de 20% de minime cheltuieli pentru sectorul digital și mă bucur că această propunere se regăsește acum în poziția Comisiei și că va fi, abortată de, va fi adoptată de Consiliu și Parlament. E o evoluție favorabilă, vă mulțumesc. Spuneați că se vor cheltui miliarde pentru digitalizare în ultimii ani, în următorii ani, îmi cer scuze. Așa că vreau să știu care sunt ideile dumneavoastră pentru a vă asigura că aceste miliarde sunt într-adevăr folosite pentru a promova digitalizarea, dar mai ales a IMM-urilor și pentru a promova acele standarde de care avem nevoie pentru a face acel salt înainte. Credeți că la ora actuală am putea crea o serie de standarde de achiziții care să ceară ca achizițiile publice să respecte criteriul interoperabilității, mai ales în ceea ce privește serviciile de cloud. În continuare, în ce privește programul Digital Europe, aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Ne veți ajuta să luptăm pentru haburile pentru inovare digitală și competență, pentru că sunt inițiative care ne pot ajuta să răspândim digitalizarea în toată Europa și la nivelul regional nu doar în centre și nuclee. În continuare, piețele cloud, cloud market, spuneați într-adevăr pe bună dreptate că um, jucătorii sunt concentrați dacă privim aceste piețe, dar um, acel set de reguli de care vorbeați uh, va apărea ulterior, doar credeți că puteți accelera acest uh, proces pentru a guverna aceste servicii adiționale pe care le oferă furnizorii de cloud uh, și pentru a elimina temerile legate de aceste concentrări. Încă o dată vă mulțumesc și aștept uh, cu mare interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Boselager. Dau acum cuvântul reprezentantului ECR, domnul Tosenovski. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și grupul ECRM. Ar dori să salute deschiderea dumneavoastră și energia dumneavoastră și să vă mulțumesc de asemenea pentru că purtați acest dialog cu comisia noastră. Digitalizarea înseamnă viitor. Iată de ce ne bucurăm că comisia se concentrează pe acest domeniu. Cred că bugetul European și Fondul de Redresare ar trebui să aloce mai multe fonduri acestor subiecte, dar înțeleg că e greu să vorbim despre toate astea. Avem nevoie de o infrastructură digitală solidă, robustă. Este o premiză fundamentală pentru orice activitate digitală. Ne așteptăm că 5G să facă obiectul unor întrebări din partea altor colegi, așa că am să vin cu alte întrebări. Prima întrebare Aș dori să știu dacă veți revizui directiva privind reducerea costurilor uh, pentru banda largă. Ne puteți da un calendar mai precis? În al doilea rând, vreau să știu dacă puteți să uh, evaluați punerea în aplicare a acestei directive în statele membre. Credeți că putem uh, să ne așteptăm la schimbări semnificative? În continuare, proiectul orbital uh, Comisiei ar trebui să existe orbite pentru o mai bună infrastructură de bandă largă în Europa. S-au înregistrat progrese aici. Ne puteți da mai multe detalii privind calendarul acestui proiect? Și în ultimul rând, aș vrea să știu dacă există o legătură între acest proiect și alte proiecte foarte importante. Credem că toate aceste proiecte trebuie să continue și pe viitor și ar avea doar de câștigat de pe sprijinul unor altor inițiative. Mulțumesc foarte mult, domnule Toșenovski. Dau acum cuvântul reprezentantului GUE, domnul Manuel Bompach. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, domnule Breton. Vă mulțumesc pentru introducerea dumneavoastră. Am ascultat cu mare atenție intervenția dumneavoastră și ne spuneați în introducere că va trebui să punem capăt acelor zone albe în Europa și a spus că în acest sens o soluție ar fi să instalăm 5G. Știți însă că instalarea acestei tehnologii presupune, față de tehnologiile existente, introducerea unor noi infrastructuri și că aceste infrastructuri vor avea prioritate în zonele de mare densitate care sunt deja acoperite de tehnologia existentă. Asta înseamnă că nu vom reduce clivajul digital, așa că această intensificarea digitalizării nu va face altceva decât să sporească inegalitățile. Există preocupări considerabile pe glob referitor la această tehnologie. Elveția, de pildă, a introdus un, o serie de moratorii în mai multe cantoane referitor la această tehnologie. În plus, în Europa, multe orașe mari au cerut un uh, moratoriu și peste 180 de oameni de științe europene au atras atenția asupra pericolelor pentru sănătate pe care le, reprez- le prezintă această tehnologie. Deocamdată însă niciun studiu medical nu a fost prezentat uh, din care să reiasă um, faptul că tehnologia 5G nu reprezintă o amenințare. În plus, această tehnologie amplifică presiunea asupra, asupra materiilor prime neregenerabile. Și aici, însă, niciun studiu de impact de mediu nu a fost realizat înainte de a decide introducerea tehnologiei. Nu e vorba aici de a fi retrograd și de a combate din principiu progresul tehnologic, e vorba de a fi rezonabil, logic și să ținem cont de faptul că e vorba de o tehnologie care ar putea presupune riscuri semnificative pentru sănătatea umană. Întrebarea mea e, așadar, când veți comanda studii independente înainte de a detașa tehnologia 5G? Vă mulțumesc! Cu Monsieur Bompar, avec Vă mulțumesc mult, domnule Bompar, și cu aceasta am încheiat prima rundă de întrebări. Îi dau cuvântul, bineînțeles, domnului comisar Thierry Breton pentru a răspunde la întrebări. Aveți cam 8 minute, domnule comisar. Vă mulțumesc de pe acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, pentru întrebări. O să încerc să răspund uh, întrebării domnului Eller, care s-a referit la ecosistemul datelor industriale. Ce valoare are acesta pentru industrie? Acum Sigur, toate industriile lucrează în funcție de date pentru a-și putea exercita activitățile și, sigur, vor fi procese care vor consolida activitățile tradiționale cu unele robotice și prin integrarea unor aplicații pe bază de inteligență artificială, pe baza datelor care sunt puse la dispoziție. Vedem că toate activitățile industriale vor fi um, vizate și mă întrebați care ar fi competențele necesare. Se cheamă Digital Twin. Ce înseamnă asta? Printr-o activitate, pentru fiecare activitate clasică există un geamăn digital. Adică deja se întâmplă la nivel industrial. Sunt uh, companii care produc um, roboți sau lanțuri de producție. Și vrem să anticipăm problemele care ar putea să apară. Această noțiune de geam în digital este foarte bună în aceasta trebuie să investim în Europa. Europa este acum lider în materie la astfel de infrastructuri tehnice și trebuie neapărat să păstrăm um, acest statut de lider. Domnul Nica, ce măsuri um, vreți să um, luăm, mai ales în ceea ce privește inteligența artificială, anul viitor vom reveni cu noi inițiative pentru a încadra utilizările uh, cu risc ridicat ale uh, inteligenței um, artificiale, în medicină, de exemplu. Am identificat câteva, mulțumită uh, activităților de la începutul acestui an, dar, bineînțeles, vrem să vedem și impactul, pentru că e vorba de date care trebuie să fie bine controlate, mai ales calitatea lor, astfel încât să avem niște algoritmi care după aceea să dezvolte servicii cu valoare adăugată. E un domeniu foarte important. Nu putem să facem o diferențiere între utilizarea inteligenței artificiale și uh, calitatea datelor. Accesul la date pentru toți uh, cetățenii este foarte important, trebuie să fie reglementat. Vom avea acces la toate datele, mai ales cele publice. Unele dintre acestea, sigur, trebuie să fie accesibile pentru startup-urile uh, europene, uh, dar vrem să um, asigurăm și protecția um, uh, datelor. Este foarte important. Domnul Grothuis. Vreau să vă mulțumesc pentru um, subiectul pe care l-ați ridicat, care este destul de tehnic, poate nu cel mai atractiv. Suntem foarte atenți uh, în toate domeniile. China um, a asumat niște posturi foarte importante în multe foruri de reglementare, de standardizare și Am, a trebuit să scriu um, um unui ministru din Europeană tocmai um, pe acest subiect. Trebuie să tragem un semnal de alertă și trebuie să ne implicăm mai mult în stabilirea standardelor, a normelor la nivel european uh, și la nivel global, pentru că prea ușor parcă am lăsat uh, locul um, chinezilor. Uh, ați menționat câteva domenii unde deja și-au asumat astfel de rol, dar noi vom încerca să fim mai prezenți. Doamna Lizi a atras atenția pe bună dreptate asupra sectorului digital și impactul acesta asupra IMM-urilor. Foarte puține uh, IMM-uri folosesc acum facilitățile legate de cloud, de exemplu. Din păcate, calitatea sunetului este prea slabă. Așadar, IMM-urile fac parte importantă din activitatea noastră și m-am luptat personal din greu ca să mm, alocăm 20% din resurse pentru IMM-uri, pentru sectorul digital și vom încerca să ne asigurăm și că la nivel național statele membre uh, Uh, implementează la fața locului um, uh, astfel de măsuri pentru IMM-uri. Um, asta vrem să facem în mod clar. Domnul uh, Böselager. Cum să ne asigurăm că se vor rezerva fonduri bune pentru IMM-uri? avem la nivelul comisiei o structură care se ocupă tocmai de acest lucru. Avem 80 de persoane care se ocupă de acest domeniu, așa că atenția noastră se va pleca cu precădere aici. Apoi, în ceea ce privește cloud, Lucrăm și la alianțe europene, un fel de cloud um, european. E foarte important să nu avem doar o viziune națională. Suntem foarte implicați și sper că deja um, aceste inițiative se regăsească și în ce ați văzut de la președinția germană. Domnul Toșenovski, spuneați că, într-adevăr, ne trebuie mai mulți bani pentru IMM-uri. V-am spus că ne-am luptat pentru 20% dintre fonduri să fie consacrate sectorului digital. Trebuie să investim, mai ales în uh, proiecte de acoperire cu sateliți și de bandă lată. Sunt investiții care ne permit uh, să acoperim aceste zone albe. Și mm, s-au identificat uh, o serie de proiecte, resurse care au fost uh, identificate pentru astfel de proiecte, SATCOM, de exemplu, și QCI pentru infrastructuri cuantice de comunicare. Iată câteva, vrem să mergem și mai departe cu unele dintre ele în cadrul planului de relansare. Domnule Bompar, pe bună dreptate atrageți atenția asupra unui aspect uh, important legat de 5G. Nu 5G o să ne permită să rezolvăm zonele acestea neacoperite, 5G se folosește în medii specifice, în anumite fabrici, uzine sau în anumite uh, comunități, în infrastructuri medicale. Dar Tocmai de aceea am spus rețele uh, de bandă largă, fibră și apoi rețelele prin satelit. Cumva preîntâmpin și ce ați spus, pentru comunicările prin satelit ar fi bine să avem o acoperire completă a teritoriului european. Am văzut cât de necesară a fost uh, uh, în perioada aceasta de criză. Toată lumea trebuie să aibă acces ca lucrurile să funcționeze mai bine și în școli și în universități. Poate că în viitor se va face o, continu, o continuare și o urmărire a evoluțiilor și în alte locuri decât cele obișnuite. Întrebarea dumneavoastră legată de sănătate este legitimă. Sunt foarte multe studii științifice în acest uh, sens Nu vreau să intru în detalii tehnice, sigur, putem să facem, dar poate nu momentul potrivit, dar implicăm aceleași etape. Avem uh, rețelele obișnuite și rețelele 5G care se folosesc uh, în uh, contexte specifice E foarte important să facem ce am făcut și cu 3G și cu 4G, și anume studii. Deja foarte multe s-au realizat cu privire la impactul electromagnetic în mediul înconjurător al rețelelor. Sunt studii în curs, după care stabilim un standard minim de acceptabilitate. pentru rețelele acestea. Deci, un prag până la care nu există efecte negative asupra sănătății și noi, uh, la nivel european, cerem operatorilor să țină cont de acest prag și atunci, um, în mod proporțional, se vor aplica uh, măsuri pentru rețelele 5G, măs- măsuri de precauție. Peste câteva luni uh, și în anii următori o să avem um, o um, abordare uniformă în acest sens, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră legitimă. We go now to the second round. Mulțumesc, domnule comisar. Runda a doua acum, 23 de intervenții din partea colegilor. Suntem um, în grafic, poate că vom avea loc și de catch the eye pentru colegii din sală. Încep runda a doua. Uh, începe cu doamna Pilar del Castillo. Thank you, thank you very much, uh, President. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar, mulțumim că ați venit alături de noi încă o dată. Continentul european trebuie să fie cel mai conectat din lume. E esențial, pentru că până la urmă poziția Europei în lume va depinde de modul în care abordează domeniul digital. Ca să fim cei mai bine conectați, continentul cel mai conectat din lume, trebuie să oferim în continuare cel mai bun mediu pentru investiții de infrastructură uh, pentru comunicații electronice. Sigur că trebuie să uh, implementăm uh, Uh, planurile de acum, dar și eliminarea întârzierilor foarte lungi pentru obținerea de permise administrative și realizarea de sinergii cu alte um, sectoare, alte lucrări publice. Dar alți prestatori de servicii, de exemplu din energie sau apă, um, sunt uh, foarte um, bine reglementați și um, sinergiile sunt greu de realizat pentru că au o reglementare foarte specifică. Acum, dacă ne uităm la uh, directive pentru reducerea costurilor, vom avea cu aceasta uh, ocazia să realizăm uh, sinergii mai bune între serviciile publice. Am uitat să spun, doamnă uh, Castillo, că avem, avem un minut la dispoziție în această rundă. Urmează domnul Zorinio. Da, s-a vorbit um, despre faptul că acest deceniu trebuie să fie unul digital. Vrem să fim un uh, continent um, cât mai bine conectat, um, bazat pe disponibilitatea datelor. Sunt de acord, dar trebuie să avem o strategie lucidă, să nu transmitem mesaje greșite. Sunt uh, raportor uh, pentru socialiști, pentru Uh, Europa digitală și Europa spațială. Fără sprijin uh, financiar, programele din aceste domenii uh, fusese blocate. Acum primesc finanțare. Europa digitală mm, face acum progrese, însă ne trebuie și un plan B. Aș vrea să știu care este acesta pentru dumneavoastră și aș avea poate și o sugestie. să se facă o conciliere între programele de cooperare naționale, care um, vor reprezenta 20%. Cum putem să le conciliem? Și, încă o dată, vorbim de zone albe, zone neacoperite. Mai avem și Wi-Fi for You. Am fost raportor. A fost uh, un program de succes. Am putea să creăm un portal european pentru servicii, pentru cetățeni, care să apere valorile europene și principiile europene. În felul acesta am putea să fim competitivi la nivel mondial în sectorul digital. Mulțumesc, domnul Nicola Danti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că și astăzi avem acest schimb de vedere rotnic despre viitoarele inițiative ale Comisiei. Aș vrea să vă plec de la primul punct. Vom susține cu forță ideea ca 20% din Next Generation EU să fie um, alocate economiei digitale. În Parlament apărăm cu tărie această idee. Dacă nu avem suficiente resurse financiare, atunci viitorul pe care l-ați creionat dumneavoastră va fi dificil de realizat. În ceea ce privește tehnologia 5G, s-a vorbit despre evoluții și așa mai departe. În momentul de față, fiecare stat membru decide pe cont propriu ce tehnologie să folosească sau nu și noi suntem neliniștiți că există o influență chineză mult prea puternică pentru a alege tehnologii care pune în pericol rețelele noastre și securitatea datelor noastre și atunci vă întreb cum are de gând Comisia să se asigure că va exista coordonare politică cu statele membre pe tema 5G? Apoi, în ce privește rezistența și securitatea? În fostul mandat uh, s-au adoptat cele două uh, directive importante uh, pentru securitatea cibernetică. Eu cred că acestea ar trebui să fie actualizate, revizuite și vă întreb dacă aveți de gând să faceți o reformă pe această temă. The floor to Mr. Andris Cubilus. Da, acum cuvântul domnului Andris Cubilius de la PP. Domnule președinte, domnule comisar, mă bucur să discutăm acest subiect. Cum să realizăm transformarea digitală în Europa? E foarte importantă. Dacă ne uităm la transformarea globală la nivel digital, concluzia este foarte simplă. Facebook, Google, Apple, Amazon, Huawei, Samsung sunt cei care fac uh, transformarea, nu guvernele. Comisarul se concentrează pe cadrul de reglementare, care este foarte important. Însă, din câte înțelegem, în Uniunea Europeană avem tocmai această lipsă a actorilor care să realizeze transformarea digitală. Deci, acum ceva vreme aveam Nokia, Ericsson, Siemens, dar nu mai sunt. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnul comisar, este foarte personală. Care este ambiția dumneavoastră? ce vă veți gândi că vom avea în 2024 uh, când se încheie mandatul dumneavoastră? Vom avea în lista um, celor mai mari uh, companii, în top 10 o să avem măcar o companie din Europeană? Mulțumim foarte mult, domnule Cubilus. Doamna Cumpula Natri. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc domnului Breton pentru prezentarea um, amplă și um, faptul că a menționat um, acoperirea și accesul digital și sigur că trebuie să lucrăm nu numai pentru regiuni, ci și pentru persoane. Pentru mine avem un triunghi, infrastructură, date și aplicații, adică inteligența artificială. La date lucrăm, avem strategia privind datele, eu sunt raportor și deja mi-am uh, publicat proiectul de document și am început um, Ah, o să lucrez împreună cu raportorii din umbră, deci ah, putem să ah, demarăm și suntem foarte interesați să vedem ce, ce inițiative mai aduceți. La infrastructură încă avem provocări Uh, cu 5G salut faptul că um, Comisia dorește să lucreze cu statele membre pentru uh, kitul de instrumente pentru rollout-ul fibrei până la finele anului. Avem deja un kit de instrumente pentru securitate și am vorbit și despre uh, vânzătorii cu risc um, ridicat. Um, în ceea ce privește roaming, mai avem mai puțin de 2 ani, uh, dar am discutat și anterior și m-am implicat în discuții. Nu e vorba doar de uh, internetul lucrurilor și uh, matching to matching. Aștept uh, de la comisie să includă uh, lucruri noi pentru că s-au mai schimbat. Pentru 5G și um, uh, spectrul uh, merge foarte greu. Deocamdată uh, rollout-ul e doar la 20%, suntem în urmă. Uh, și apoi de ce lipsește uh, cloud din um, documentele privind infrastructura? E esențial și parcă Comisia a vorbit că doar în 2022 ar veni cu un kit de instrumente. A trebuit să se accelereze, să avem o infrastructură mai modernă. Mulțumesc acum uh, doamna Manuela Lipa de la Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Digitalizarea va juca un rol cheie și în ceea ce privește pactul ecologic european. Aici, întrebarea e cum putem dovedi sursa regenerabilă a energiei. Iată, în acest context, digitalizarea, de pildă prin folosirea unor uh, tehnologii blockchain, distributed ledger chain, ar putea permite această trasabilitate, acest tracing and tracking. Aș vrea să știu dacă Comisia are analize care să permită um, crearea unui sistem de certificare robust. Dacă această tehnologie digitală ar putea promova obiectivele Pactului Ecologic European, atunci întreprinderile europene ar putea să ceară și să, să primească finanțare în acest sens. Și acum, chiar înainte de 5G, promovez studiile independente, mai ales în ceea ce privește sănătatea și aici pun accentul pe independent. Veți cere aceste studii? Până acum nu ați răspuns la această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Thank you so much. Uh, I give now the floor to Mr. Rob. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Rob Ross. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Breton, vara aceasta, după cum știți, Consiliul Constituțional francez a blocat o mare parte dintr-un document controversat care cerea platformelor online Uh, să înlăture conținutul uh, care instigă la ură în 24 uh, de ore. În felul acesta se subminează libertatea de expresie, așa considera Consiliul, și că e o manieră um, disproporțională de a realiza um, măsurile acestea. Și Comisia a propus niște reguli foarte clare pentru riscurile pe care le confruntă utilizatorii adică se va face mai multă moderarea conținutului. Vreau să vă întreb cum vreți să vă asigurați că moderarea conținutului de pe platformele online nu subminează libertatea de expresie. Cum puteți să vă asigurați că uh, libertatea cetățenilor de a discuta în mod liber toate um, subiectele, inclusiv cele controversate, cum ar fi imigrația, um, politicile guvernelor, că acestea se uh, asigură. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Ros. Acum, domnul uh, Pecarin de la Renew Online. Thank you very much. Sir. Vă mulțumesc, domnule comisar. Tehnologiile ICT ar trebui să stimuleze activitatea mai multor sectoare ale societății. Tehnologia modernă a devenit oricum indispensabilă, dar trebuie să găsim o poziție echilibrată pentru Uniunea Europeană. Vorbim despre 5G dar să nu uităm că și 6G-ul este pregătit. Eu cred că cercetarea, programele de cercetare pentru 6G trebuie finanțate pentru că tehnologia 6G va fi cu adevărat viitorul și Europa nu trebuie să piardă această cursă. Cum se va asigura Europa că industria noastră este printre pionieri și în 2030, atunci când tehnologia 6G va fi disponibilă. Mulțumesc, domnule Pecarinen. Dau cuvântul domnului Ismail Herzog. So, good morning, everybody. Bună ziua! Sper că mă puteți auzi. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Breton. Mai întâi, aș vrea să subliniez importanța legislației uh, în domeniul digital, mai ales pentru a reglementa puterea platformelor. Domnule Breton, puteți să ne spuneți concret când va fi prezentată această uh, legislație de către Comisia Europeană? De asemenea, este foarte important să explicăm cum va funcționa revoluția digitală pentru toată lumea. După părerea mea, ar trebui să reglementăm în mod eficient pe mari giganți ai industriei Asta înseamnă standardele deschise, interoperabilitatea uh, și să avem alternative europene pentru tot ceea ce vizează gestionarea datelor. Vreau să îl felicit pe domnul comisar Șefcovici și pe dumneavoastră, domnule comisar Breton, pentru că ați stabilit urmă cu două zile această alianță europeană care ne va permite să nu mai fim dependenți de importurile de litiu până în 2025. Nu este suficient, pentru că știți că, de exemplu, Tesla va folosi baterii fără litiu și știind uh, că se vor folosi noi materiale, trebuie să investim mai mult în cercetare și dezvoltare ca să nu um, fim uh, ultimii care se aliniază cu aceste noi tehnologii și în plus vreau să-mi exprim uh, și această dorință ca dumneavoastră să vorbesc mai mult despre stabilizarea industriei turismului în Europa, pentru că noi în Europa trebuie să oferim mai multă uh, stabilitate în uh, acest domeniu și nu înțeleg de ce există atâta ezitare. Mulțumesc acum are cuvântul doamna Vicunen. Vă mulțumesc, domnule președinte spre doamna Vircunen. Vă mulțumesc, domnule comisar. Este crucial să stimulăm inovarea și investițiile în economia digitală în Europa și a fost foarte bine să aud uh, că aveți foarte multe idei și inițiative în acest sens. Pe mine mă îngrijorează însă finanțarea proiectelor. Deja am auzit că mulți membri sunt uh, îngrijorați că există aceste zone, așa numite zone albe, unde nu există internet rapid și suntem îngrijorați de faptul că Consiliul a uh, tăiat multe din proiectele din CFM de exemplu Connect Europe, facilitatea Connect Europe uh, pentru care am fost raportare la ITRE, ar fi trebuit să ne, uh, ca acest proiect să ne permită să investim acolo unde este cel mai mult nevoie de conexiune rapidă de, și să avem uh, colectivități gigabyte. În urmă cu două săptămâni, Comisia a făcut o nouă propunere în ceea ce privește această întreprindere comună de uh, computing. Uh, ținta este, bineînțeles, să avem un rol de lider în domeniul uh, uh, superputerii de calcul, dar ce ne facem cu finanțarea? Ar trebui ca aceste uh, computere super puternice care reprezintă un proiect important nu ar trebui să fie o prioritate în pofida uh, finanțării de infrastructură pentru ca să conectăm acele zone care uh, încă nu uh, dispun de conexiune. Deci, uh, mulțumesc, dar are cuvântul doamna Carvalho online. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, felicitări pentru munca dumneavoastră. Pachetul pentru puterea de calcul uh, sporită și foarte performantă este o um, idee bună. Trebuie să accelerăm procesul decizional în acest sector pentru că suntem mult în urma principalilor noștri concurenți. Va fi foarte important să avem acces la aceste infrastructuri, astfel încât ele să fie folosite pentru beneficiul tuturor țărilor, nu doar cele care le vor uh, instala. Aș vrea să vă rog să ne dați mai multe informații despre instalarea acestor supercalculatoare și despre uh, regulile de acces la aceste infrastructuri. Și în sfârșit, așa cum spunea și colega mea, doamna Virkunen, aș vrea să vă întreb despre finanțarea acestui pachet High Performance Computing. Aceste inițiative, ca și multe altele, vor depinde și de bugetul Orizont Europa, în cazul acesta avem nevoie de un buget ambițios pentru Orizont Europa și contăm pe sprijinul dumneavoastră ca să vă luptați alături de Parlamentul European pentru a obține un buget ambițios în domeniul cercetării și inovării ca să putem finanța aceste inițiative. Mulțumesc, doamna Carvalho, dau cuvântul doamnei Pencova de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră, pentru că răspundeți la întrebările și comentariile noastre. Deja multe subiecte au fost menționate. Aș vrea să evidențiez câteva aspecte. În primul rând, legat de uh, inițiativa vicepreședintelui Dombrovskis despre uh, planul de acțiune pentru finanțarea transformărilor digitale, și mai ales pentru reglementarea operațiunilor digitale și a a um, um, întăririi rezistenței noastre în domeniul operațiunilor digitale, această propunere probabil că se va suprapune cu o serie dintre dispozițiile din uh, uh o altă directivă. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă este cazul sau nu. În al doilea rând, ați menționat faptul că această directivă va fi revizuită până la sfârșitul anului. Cum se vor împăca cele două inițiative? Cum se vor coordona DJ FISME și DJ Connect? În sfârșit, o întrebare despre această directivă și revizuirea sa. Aveți de gând să extindeți domeniul de aplicare al, uh, la furnizorii de servicii esențiale și de servicii digitale. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Miculaș Pecșa de la Vers online. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. Am o întrebare legată de discursul doamnei von der Leyen. Identitatea europeană digitală, centralizarea acestor politici poate să fie o foarte bună idee. Este bine să protejăm datele utilizatorilor europeni, însă s-ar putea transforma și într-un coșmar uh, la nivelul securității. Domnule comisar, cum mă voi asigura că voi putea să folosesc internetul în mod anonim? Cum va fi protejată mie viața privată? Ce tehnologii vor fi folosite? Cum vor fi organizate datele? Unde vor fi stocate? Va exista o bază de date uriașă la nivel european? vom avea uh, uh, posibilitatea de a exercita un control democratic, se va folosi uh, uh, tehnologia cloud-ului, vom putea să avem uh, um, IP-uri din surse deschise și să sperăm că nu se va ajunge în aceeași situație ca și în China, unde statul supraveghează absolut orice. Mulțumesc, acum cuvântul domnului Bompar de la GUE. Da, bună ziua încă o dată, vă mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea economiei digitale știți că necesită cantități de, uh, din ce în ce mai mari de metale uh, rare și de metale de bază ori uh, exploatarea minieră utilizează cantități foarte mari de apă, ceea ce poate să fie în detrimentul populației locale. În plus, se afectează calitatea apei, aerului, a solului, se ajunge la despăduriri masive, la o pierdere a biodiversității și așa mai departe. Activitățile miniere, în plus, se concentrează în acele țări unde standardele uh, în domeniul protecției lucrătorilor sunt, uh, lasă mult de dorit, iar sănătatea și securitatea acestora la locul locul de muncă a celor care lucrează în extracțiile minere este în pericol. Domnule comisar, cum puteți să ne garantez că aceste activități miniere respectă normele sociale și de mediu echivalente cu cele din Uniunea Europeană? Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Pernile Weiss. <coughs> Mulțumesc, domnule comisar Breton, vă mulțumesc pentru faptul că putem să vorbim despre domeniul digital cu dumneavoastră. Am o întrebare de natură juridică. Vizează multe companii europene apropo de uh, GDPR și uh, hotărârea luată de Curtea Justiției în această vară. Apropo de acest Privacy Shield, această hotărâre judecătorească are un uh, negativ impact asupra mii de IMM-uri și cetățeni care uh, îi sprijină pe consumatorii din UE, dar și din SUA. Cum se poate ca Autoritatea Europeană a Datelor și Comisia Europeană Uh, să nu fi făcut nimic ca să clarifice ce trebuie să facă aceste societăți, așa numitele uh, uh, ICC. Atunci când se face transfer de date între țările europene și non-europene, nu se știe clar ce reguli trebuie respectate. Având în vedere epidemia de COVID, în loc să stimulăm această economie, se pare că, din potrivă, îngreunăm viața. Eu cred că ar trebui să avem poziții mai echilibrate între cadrul cadrul uh, de reglementare pentru întreprinderi europene și uh, legislația pentru protecția generală a datelor. Mulțumesc, doamnă Weiss. Are cuvântul domnul Tobișovski de la ICR. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dacă ne uităm la tranzițiile digitale, și felul în care a evoluat industria în acest sector, trebuie să ne gândim exact la câte eforturi trebuie depuse și să mărim, uh, să accelerăm ritmul. E clar că lucrătorii, angajații au nevoie de competențe noi ca să poată să folosească aceste noi uh, tehnologii digitale. Deci ce facem cu uh, nivelul insuficient de pregătire al angajaților și ce facem cu problemele de securitate. Aș vrea să știu dacă Comisia s-a gândit și la această problemă și dacă cumva ați făcut o analiză la nivel macroeconomic. Poate că uh, e nevoie de o foaie de parcurs care să ne ajute și să ajute companiile să treacă prin această fază de tranziție digitală. Discutăm despre viitor, despre platformele industriale digitale, Comisia consideră că aceste platforme trebuie să fie operative cât mai repede cu putință în Europa? Bănuiesc că da, dar am văzut că s-a redus bugetul pentru astfel de proiecte, deci cum vă veți descurca? Mulțumesc. Acum are contul doamna Cutaia de la SD. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. De asemenea, vă mulțumesc, domnule comisar Breton Aș vrea de asemenea să mă refer la competențele digitale, uh, s-a mai vorbit despre ele mai devreme și uh, aș vrea să știu ce se va întâmpla cu micro-întreprinderile și IMM-urile pentru a putea uh, căpăta aceste competențe. Comisia a publicat agenda competențelor și se concentrează pe aceste competențe digitale. Cum credeți că obiectivele din agenda pot să se împace cu uh, Uh, viitoarele huburi uh, digitale finanțate din programe europene și mai precis cum vă angajați să, să vă asigurați că aceste hub-uri vor fi un punct de referință nu doar pentru întreprinderi care deja sunt active în domeniul uh, uh um, ICT, dar și pentru acele companii uh, care încă nu profită de toate beneficiile economiei digitale. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Edina Tot. Mulțumesc, domnule comisar. Inteligența artificială este considerată acum cea de-a patra revoluție industrială. Și când discutăm despre aplicații, uh, aplicațiile de inteligență artificială folosite în industrie, ne dăm seama că Europa are deja niște avantaje competitive în domeniul energiei, medie, mass mediei, a îngrijirilor de sănătate și așa mai departe, dar nu a fost uh, uh, la fel de uh, avansați în ceea ce privește un model de afaceri care să facă față concurenței mondiale, pentru că noi suntem încă foarte dependenți de tehnologiile dezvoltate în afara UE Odată cu viitoarele proiecte legislative de reglementare, cred că ar fi bine că în loc să uh, suprareglementăm tehnologiile, ar fi bine să țintim consecințele folosirii uh, inteligenței artificiale. Care credeți că sunt blocajele care împiedică folosirea pe o scară mai largă a inteligenței artificiale și ce măsuri ar trebui să luăm pentru ca Europa să fie în avangarda uh, aplicațiilor create și care folosesc inteligența artificială. Mulțumesc înainte de a da cuvântul ultimului vorbitor de pe listă. Aș vrea să știu dacă domnul Kelly nu dește să ia cuvântul, a ridicat mâna de la începutul întâlnirii. Dacă mai sunt și alți doritori, vă rog frumos să vă manifestați acum, dar încep cu domnul Ignacio Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, fără nicio îndoială, regulamentul privind roamingul a dat posibilitatea tuturor cetățenilor europeni să se uh, conecteze folosind tariful național. A fost una dintre inițiativele cele mai apreciate de cetățenii europeni. Astfel, uh, sper să se afle uh, și revizuirea acestui regulament și mă întreb la ce modificări vă gândiți după anul 2022 pentru că am avut o experiență pozitivă în ultimii ani și poate că nu ar fi bine să facem un pas suplimentar și să avem un cadru unic uh, în ceea ce privește um, telecomunicațiile și să avem de asemenea serviciile de plată um, online care să fie reglementate, mai ales, mai ales la um, um evenimentele sportive care sunt uh, o, o piață uriașă. E poate uh, v-ați gândit și ați discutat la comisie despre cum puteți să reglementați mai bine serviciile digitale. Ar fi bine să demonstrăm că Uniunea Europeană poate să tragă avantaje, dar în același timp să permită cetățeanului din piața unică să se simtă mai implicat pe piața telecomunicațiilor și în general pe piața internă. Mulțumesc, domnule Coraua. Trecem la sesiunea de catch de dar cred că doar domnul Sean Kelly a cerut cuvântul. Sper că este conectat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Întrebarea mea e subcintă. Vorbeați de importanța accesului pentru toți cetățenii la infrastructura de bandă largă. Banda largă de înaltă viteză vine cu costuri enorme. Întrebarea mea e următoarea. Puteți lua în calcul posibilitatea ca peste câțiva ani să fie mult mai ieftin să se instaleze această tehnologie prin tehnologia de satelit practic toată munca pe care o depunem acum instalând tehnologia de bandă largă ar putea să fie depășită de tehnologia prin satelit. Vă mulțumesc, domnule Kelly, domnule comisar. Aveți acum cuvântul pentru a răspunde la toate aceste intervenții și pentru concluziile finale. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru aceste 23-24 de intervenții și întrebări foarte importante. În uh, linii mari am să încerc să vă ofer răspunsuri pentru pentru ca fiecare să poată să regăsească întrebări, uh, cer scuze, răspunsuri la întrebările sale. Au fost destul de multe întrebări. Bineînțeles, obiectivul nostru este să fim continentul cel mai conectat, să avem un cod al tehnologiei, în același timp reducând costurile, să permitem o conectare rapidă a serviciilor publice. Ținem cont de toate aceste lucruri în directiva pe care ați amintit-o și care urmărește tocmai să abordeze acest subiect în ansamblul său, un subiect asupra care lucrăm. Multe întrebări referitoare la 5G, de altfel. Domnul pecain, domnul pecain a început, dar uh, au fost și multe alte persoane care după aceea au ridicat întrebări referitoare la folosirea și instalarea tehnologiei 5G. Este un subiect important de care am vorbit adineori, influența chineză și impactul asupra securității noastre. Cred că Comisia și statele membre au definit un set de instrumente care funcționează în acest sens. În acest set de instrumente, toate statele membre care colaborează cu Comisia pentru a putea defini în tocmai ce ar putea să fie furnizori de risc crescut și care prin urmare, nu ar fi recomandați ca parteneri în proiectele de infrastructură. Acest sistem funcționează foarte bine. Foarte multe țări europene folosesc acest sistem, în mare parte dă rezultate favorabile și suntem foarte mulțumiți de felul în care se derulează lucrurile în Europa. Putem uh, să ne așteptăm să jucăm pe viitor în uh, o poziție de, de lider la nivel mondial, pentru că Europa are toate premizele necesare pentru a juca, pentru a ocupa acest rol uh, în ce privește 5G. Ambiția pe viitor este, bineînțeles, ca Europa să fie continentul numărul 1 la nivel industrial, mă refer la datele industriale, cea de-a doua, cea de-a, cea de-a doua, cea de-a doua revoluție industrială va fi mult mai importantă decât revoluția datelor și va fi important să putem să implicăm toți actorii, mari actori care să fie industriali și uh, la nivel de date în același timp uh, și vor avea un caracter transfrontalier asociate în mod specific datelor, fie că e vorba de industrie, sănătate, transport, conectivitate, sau că e vorba de comunități, orașe și așa mai departe. Totul, bineînțeles, va trebui să se deruleze în condiții de siguranță, comunicări, comunicare securizată și această infrastructură va trebui să fie la, disponibilă la dispoziția tuturor peste tot. Vizăm, bineînțeles, să eliminăm zonele albe. Iată un obiectiv uh, pentru 2024. Am uh, discutat uh, despre efectul și impactul asupra pactului ecologic european al sectorului digital. Există o relație foarte importantă între cele două proiecte. Unul folosește celuilalt și invers. În ce privește toate aceste întrebări, cred că putem uh, lua în calcul în ce privește analiza pentru redresare toate proiectele care ar putea să accelereze avantajele acestor mari proiecte. În ceea ce privește întrebarea liber, referitoare la libertate, Iată, de altfel, rolul nostru în cadrul de stat să ținem cont de respectarea normelor și să facem astfel încât uh, să există și um, niște uh, limite. Va fi clar o nevoie de audit suplimentară. Există anumite conținuturi care deja sunt sancționate de lege, de altfel, că vorbim uh, de terorism sau de anumite uh, conținuturi de, cu caracter perturbator, precum uh, pornografia infantilă. E important să luăm în acest sens măsuri țintite care să poată fi activate rapid, fără însă a perturba fluxul comunicării. Iată toate aspectele importante care trebuie luate în calcul în cadrul DSA. Trebuie să veghem de asemenea ca și aceste mari platforme de importanță sistemică să își respecte obligațiile specifice în ce privește operații, operațiunile de informare sau operațiuni care ar putea să reprezinte un posibil pericol pentru democrațiile noastre. Am primit de asemenea întrebări referitor la supercalculatoarele, supercomputere. Este un subiect foarte important. Repet, suveranitatea numerică presupune avea controlul datelor noastre, să ne stăpânim, practic, autonomia noastră, inclusiv în ceea ce privește uh, echipamentele superputernice și puterea de calcul. Cred că în linii mari putem vorbi de un miliard pentru Orizont Europa. Avem sume deja concrete după care statele membre vor putea interveni și avelopa totală e formată de totalitatea factorilor. În total ne așteptăm la 8 miliarde de euro pentru actualul mandat. Pentru inițiativele noastre, inutil să repet, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca toate aceste programe să fie bine puse în aplicare. Doamna Pancova dacă am înțeles bine, pentru că nu se auzea foarte bine. Vorbea de directiva NISA, dacă am înțeles bine, dacă într-adevăr așa stau lucrurile, vom analiza directiva privind serviciile, vom reevalua dispozițiile referitoare la piața internă în ceea ce privește transferurile de datele transfrontaliere. O întrebare referitoare la securitatea datelor și la scutul privind confidențialitatea, Privacy Shield, întrebări uh, importante, bineînțeles, având în vedere decizia CEJ privind această directivă, am înțeles justificarea, bineînțeles, și acum trebuie să uh, ne punem la treabă asupra chestiunii. Bineînțeles, este important ca datele să fie protejate. Concluzia simplă și e nevoie de o legislație europeană în acest sens. Trebuie, de asemenea, să găsim o soluție. Știu acest lucru și discut cu colegii pentru a putea găsi o soluție. Am vorbit de asemenea foarte mult de inteligență artificială. Cea de-a patra revoluție industrială e prezentată de mulți. Eu cred că e mai degrabă o revoluție a datelor, pentru că cu ajutorul datelor vom avea serviciile și aplicațiile care vor valorifica aceste date. cu siguranță vom asista la o evoluție și o dezvoltare importantă acestor aplicații pe viitor. Iată de ce este important să putem controla aparatura care va rula algoritmii. E important să stăpânim acest sector. Iată de ce avem o inițiativă importantă în domeniul microprocesoarelor în acest sens, care vor trebui să se orienteze tot mai mult înspre datele europene. Am primit de asemenea întrebări referitoare la roaming. E important pentru mine să vă spun la acest capitol că, privind regulamentul legat de roaming, ați spus deja de altfel că s-a înregistrat un progres vizibil pentru utilizatori. Comisia analizează nivelul um, optim de limitare a prețurilor cu un obiectiv de a, în primul rând, asigura viabilitatea economică a operatorilor mobili și a crea un cadru pentru investiții. În continuare, normele echitabile, Fairview Policy Views, Vom face o analiză detaliată a felului în care funcționează roaming pentru a vedea cum funcționează dacă se aplică principiile fundamentale ale regulamentului. Ne așteaptă propuneri interesante în acest cadru. Domnul Kelly a insistat din nou asupra importanței uh, resursel, rețelelor satelitare, dacă am înțeles bine, pentru că conexiunea um, um, era cam slabă, se auzea întrerupt. Un uh, subiect care de asemenea a fost adus în discuție a fost nevoia importantă de a controla pământurile rare și în materii prime importante. În urmă cu câteva zile s-a lansat o inițiativă importantă pe marginea acestui subiect important, pe, baza, pe marginea materiilor prime critice. Bineînțeles, metode și tehnici care vor fi discutate de aproape cu toți actorii relevanți, cu toate organizațiile interesate, inclusiv ONG-urile, bineînțeles, pentru că uh, dacă vorbim de date, vorbim uh, de sănătate, de mediu înconjurător, de biodiversitate. Iar în ceea ce privește materiile prime, trebuie să ne asigurăm că se respectă criterii de extracție cât se poate de exigente. pentru a avea standardele cele mai înalte pe continentul european. Iată ce vreau să vă spun. Știu că sunt multe lucruri, suntem limitați uh, în ce privește timpul. Vreau să vă spun, domnule președinte, că mă bucură enorm că am putut purta acest schimb de opinii. Avem uh, inițiative la ora actuală importante și la nivel uh, parlamentar, pe, mai ales pentru spațiu. Foarte important pentru cetățenii europeni, pentru întreprinderi, pentru întreprinderi europene mai ales, așa că cu siguranță vom uh, coopera referitor la chestiuni deosebit de importante. Subiecte importante atât pentru azi cât și pentru ziua de mâine. Și vreau să vă spun că mă bazez pe dumneavoastră, atât în ceea ce privește capitolul bugetar pentru a putea merge pe direcția, în direcția dorită, dar și în ceea ce privește inițiativele de reglementare pe care le putem pune în aplicare pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ați fost alături de noi și pentru că ați purtat uh, acest deosebit de interesant dialog am acoperit un uh, domeniu foarte amplu, de la inteligența artificială până la inițiativele viitoare în ceea ce privește securitatea cibernetică, roaming, uh, rețelele 5G, identificarea electronică și, bineînțeles, să vedem care va fi rezultatul negocierilor, pentru că în ceea ce privește Europa Digitală și Orizont Europa, sper că bugetul să fie majorat pe alocuri. Avem instrumentele, avem uh, cadrul normativ și avem voința politică și astăzi v-ați exprimat din nou voința dumneavoastră politică și a Comisiei de a da prioritate digitalizării și de a face pași importanți în anii care vin în acest sens. Încă o dată, dragi colegi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la ședință. Cred că la diverse nu avem nimic, așa că următoarea întâlnire e luni, 3 octombrie, de la 13.45 până la 15.45 după amiază. Mulțumesc Secretariatului Serviciilor Tehnice ale Parlamentului și interpreților. Ne vedem curând la următoarea ședință. Încă o dată, domnule Breton, vă mulțumim!